Centrul Internațional pentru Știință și Tehnologie. El a fost înființat inițial în 94 la Moscova. Era o perioadă de cooperare internațională mai strânsă între foști adversari din războiul rece. Are falling into the wrong hands. Nevertheless, decreased Uh, însă, din păcate, obiectivele politice, politice externe între foști adversari um, au devenit din nou uh, din ce în ce mai îndepărtate și Rusia și-a retras uh, participarea în 2010. Deci s-a negociat un nou acord și sediul a fost mutat la Astana în Kazahstan Consiliul a cerut uh, consensul Parlamentului pentru a uh, încheia acordul pentru a se continua centrul, acord semnat în 2015. Acordul de continuare al acestui centru internațional se va asigura că proiectele în curs și proiectele noi vor continua cu uh, membrii schimbați, cu o sferă de aplicare geografică mai largă și un set de obiective aduse la zi Uh, mai axate pe știință. Domnul Broc sugerează să ne dăm consimțământul pentru a ne asigura continuitatea acestui proiect foarte important care promovează securitatea globală și regională cu asistența financiară și administrativă a UE. Termenul pentru depunerea amendamentelor Sunt sigur, singura, singurul lucru pe care îl putem face noi este să respingem consimțământul, însă termenul este 25 octombrie la amiazi la orele 12. Noi vom vota pe 29 noiembrie în comisie și um, probabil se va vota în plenară la Strasbourg în ianuarie anul viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Galer, spune președintele. Nu știu, raportorii din umbră, dorește cineva să ia cuvântul la acest punct? Bun. Așadar, termenul pentru depunerea amendamentelor. Nu. Dorește cineva să ia cuvântul? Mă scuzați, nu v-am văzut. Rog, aveți cuvântul. But, <clears throat> Mulțumesc pentru cum dați cuvântul. Sigur, și noi suntem de părere că acest centru e foarte important și se potrivește foarte bine cu ceea ce vom supune la vot săptămâna viitoare. Decizia cu privire la securitatea nucleară și neproliferarea armelor nucleare. Întrebarea să rămâne cum va arăta acest centru în detaliu, dar de fapt asta nu decidem noi aici. Nu putem hotărâ decât dacă da sau nu și acest răspuns e foarte clar. Muchas gracias, señor Bugner. Recuerdo que el... Mulțumesc. Vă reamintesc, deci termenul de prezentare a amendamentelor, dar ar fi vorba doar de uh, negarea consimțământului, e 25 octombrie la orele 12, se va vota în Comisia FED pe 29 noiembrie și în plenară în ianuarie anul viitor. Cu asta am încheiat acest punct. Trecem la punctul următor, punctul 5, uh, Agenția Europeană pentru Azil. Como ya diciendo, la opinión sobre la Agencia Europea. Așadar, e un aviz privitor la uh, Uh, Agenția pentru Azil. Pe 25 octombrie la ora 12 este termenul pentru depunerea amendamentelor. E prima discutare a vizului acestei comisii privitor la Agenția Europeană pentru Azil, raportoare doamna Mănescu. Propunerea asta face parte din eforturile pentru a îmbunătăți sistemul european comun de azil. Obiectivul său e de a îmbunătăți mandatul uh, european de susținere pentru azil și dezvoltarea sa într-un organism care să faciliteze și, uh, funcționarea și să o îmbunătățească. Ar fi unul din instrumentele care se vor utiliza pentru a, a rezolva problemele de deficiențe structurale. Cu asta urma să dau cuvântul doamnei Mănescu, însă văd că nu este în sală. Domnul Ștetina va vorbi în locul său. Thank you for Mr. Chair. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul, domnule președinte. O să vorbesc uh, în, doamnă, în numele stimatei uh, mele colege, doamna Ramona Mănescu. O să citesc uh, un text pe care l-am primit de la dânsa. Având în vedere avizul Comisiei noastre pentru Comisia Libe pe propunerea unui regulament pentru Parlamentul European și a Consiliului cu privire la Agenția Europeană de Azil pentru anularea regulamentului numărul 439 pe 2010, aș dori să vă informez următoarele. Doamna Ramona Mănescu vă informează, nu eu. Scopul acestei propuneri este să se îmbunătățească rolul oficiului de susținere și uh, asistență pentru azil și să-l transforme într-o agenție pentru azil la nivelul Uniunii Europene care să faciliteze implementarea și funcționarea sistemului comun de azil. Oficiul uh, EASO a fost, uh, a fost format în anul 2011 și creat atunci și ajută statele membre să aplice regulile actuale în domeniul azilului și să își aplice cât mai bine um, instrumentele care există în momentul de față. Propunerea Comisiei numește EASO ca fiind uh, acum mm, Agenția Europeană pentru Azil și o transformă așadar uh, într-o agenție cu drepturi de pline care să ofere um, asistență operațională și tehnică statelor membre, să îmbunătățească cooperarea practică și schimbul de informații între statele membre, susținând în același timp distribuirea și aplicațiile pentru protecție internă, monitorizare și evaluare a uh, capacităților de uh, azil uh, și de solicitare în statele membre. Consider că acest text ar trebui să fie analizat pentru ca să vedem dacă pute, poate să răspundă cu adevărat la provocările pe care le are în momentul de față Uniunea Europeană în domeniul uh, azilului și al emigrației, oferind uh, o agenție nouă cu instrumente suplimentare care să poată să rezolve mai ales uh, problema presiunilor foarte mari asupra oficiilor naționale de migrație și azil. Am discutat cu instituții independente și cu voi discuta împreună cu raportorii din umbră despre părerile diferitelor alte uh, instituții. Termenul este 25 octombrie și votul de la AFET este pe 29 noiembrie. Prima reuniune a raportorilor din umbră este pe 16 noiembrie. Sunt convinsă că vom avea o cooperare foarte bună cu raportorii din umbră pe acest dosar și aștept Uh, dragi colegi, sugestii și propuneri pe care le-ați putea avea pe textul acesta de aviz. Vă mulțumesc, Ramona Monescu. Aceasta este ceea ce am avut de transmis. Mulțumesc foarte mult, domnule Ștetina, și dau cuvântul acum domnului Antola. Vă rog. Mulțumesc, uh, domnul Andrulakis. Uh, acest sistem are în continuare în ceea ce privește funcționalitatea sa în momentul de față destul de multe probleme în momentul în care sunt fluxuri foarte mari de refugiați. Sistemul comun de azil este în competența Uniunii Europene și acum, în continuare, toată sarcina este pe umerii guvernului. Din păcate, propunerea Comisiei nu a fost atât de ambițioasă cum ne-am fi dorit. Dacă vrem să vorbim acum despre un sistem comun uh, pentru Europa, atunci uh, ar trebui să vedem cum se verifică um, solicitările de azil mai întâi la nivelul uh, european și după aceea, cum în a doua instanță, intră în, în registrul statelor membre. Este foarte important și ca personalul și resursele tehnologice să fie și ele prevăzute pe baza experiențelor pe care le-am făcut în statele membre. Mai ales, statele membre trebuie să uh, trebuie să știți că au uh, pus la dispoziție foarte multe fonduri pentru ca să poată uh, gestiona fluxurile migratorii și aceasta este o soluție mai bună. În ceea ce privește statele sigure de origine, aici organismul a avut un rol foarte important de jucat. E a primit finanțare din partea Comisiei și trebuie să ținem cont atunci când uh, creăm o agenție de, de azil să nu se întâmple totul numai la cererea Comisiei Europene. Este nevoie însă și de un uh, calendar, este nevoie de o analiză a țărilor de origine, este nevoie de o creare a listelor pentru a putea stabili mai bine statele sigure de origine. Trebuie să avem grijă să existe o colaborare bună între statele membre în ceea ce privește competențele, uh, mai ales în uh, preluarea um, uh, migranților în afara Uniunii Europene. Împreună cu raportoarea noastră, dar și cu raportorii de la LIBE, îmi doresc să putem să discutăm uh, și despre experiența pe care am avut-o până acum în domeniu și sper de asemenea să găsim o soluție mai bună. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul Ostrevicius, mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați dat-o de a lua cuvântul în numele lui Muriel de Savnez, Colegii noștri migrează și noi trebuie să le preluăm responsabilitatea. Textul este prezentat de către Muriel și citit de către mine. De fapt, sunt absolut de acord cu ceea ce m-a rugat dânsa să vă transmit. Amândoi suntem pe aceeași lungime de, urmă, de undă cu privire la calendarul uh, acestei inițiative. Statele membre trebuie să ofere o strategie coerentă pe termen lung pentru a putea crea o politică coerentă de migrație și azil. Statele membre și Uniunea Europeană trebuie să aibă o responsabilitate partajată în ceea ce privește supravegherea frontierelor externe, atât pe uscat cât și pe mare. Iată de ce eu, adică Mariel, susțin orientarea propunerii legislative a Comisiei și odată cu această propunere pe care am uh, analizat-o astăzi, Muriel dorește să uh, sublinieze trei puncte care ar putea îmbunătăți textul. Există, în primul rând, o nevoie de a îmbunătăți sistemele legale de migrație în Uniunea Europeană, mai ales atunci când e vorba de migranții economici de o folosire posibilă a cotelor. În al doilea rând, să lucrăm împreună cu delegațiile Uniunii Europene din țările terțe și să informăm migranții potențial despre căile legale, ba chiar poate să le prelucrăm aplicația în țara de origine. Și în al treilea rând, să asociem mai bine țările cheie de tranzit în combaterea traficanților și a călăuzelor și prin aceasta Uniunea Europeană ar trebui să susțină statele în tranzit în ajutorarea controlului la securitatea frontierelor acestor state, deci în controlul uh, la frontierele statelor uh, de tranziție. Mulțumesc, domnul Sacorafa. Doamna, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acest regulament pe care îl discutăm astăzi vizează să îmbunătățească rolul organismului european pentru azil, pentru ca să contribuie la un sistem mai bun de funcționare al azilului european. Cu atât mai mult cu cât sistemele naționale prezintă tot felul de falii și uh, puncte slabe în ceea ce privește structura lor mai ales. Experiența din ultimii ani, domnule președinte, cu sistemul uh, comun de azil pentru, a arătat că pentru ca el să fie eficient uh, trebuie să devină mai just, mai fair dacă principiul uh, justiției nu este respectat, cred că următorul uh, regulament EASO și regulamentul de la Dublin o să se scufunde foarte repede. Eu cred că ar fi o greșeală foarte mare, așadar, dacă am examina acest regulament fără să examinăm celelalte propuneri cu privire la azil. În ceea ce privește regulamentul pentru uh, organismul pentru azil, eu aș dori să exprim câteva puncte în legătură cu rolul acestui organism, cu ajutorul pe care trebuie să-l ofere statelor membre, cooperarea cu țările terțe, dar și organizarea acestuia. Eu cred că este esențial ca Parlamentul European să joace un rol mai important aici și este important de asemenea și să fie prezent în ceea ce privește uh, Consiliul de Administrație. Mi se pare foarte bine că îmbunătățim acest text, dar fiindcă e vorba de un regulament extrem de important care ne privește pe toți într-o conjunctură cât se poate de severă în momentul de față și de critică, eu cred, domnule președinte, că calendarul este foarte strâns având în vedere că avem și plenară săptămâna viitoare. Deci ceea ce propun, domnule președinte, pentru ca să uh, putem, putem să ne exercităm mai bine responsabilitățile este să decidem să prelungim termenul de depunere a amendamentelor până luni 31 octombrie, deci până după plenara de la Strasbourg, pentru că eu cred că aceasta ne-ar ajuta uh, toată procedura în general. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Valero! Tack så mycket. Eh, jag vill börja med en generell eh, en generell fråga, precis som eh, fru Sakurafa tog upp här, att eh, vi har nu väldigt mycket... Aș dori să încep printr-o întrebare generală, așa cum a spus și doamna Sakurafa. Avem foarte multe eh, legislație pe rol în legătură cu azilul și poate că ar trebui să avem o abordare mai coerentă, pentru că altfel s-ar putea să mm, intrăm în pericolul de a decide pe un subiect dar un subiect care să fie în contradicție cu altul. Deci eu cred că ar fi mai bine să lăsăm acest pachet împreună și să-l tratăm uh, general. Și uh, EASO face parte din acest pachet. Noi credem că este o idee foarte bună să se îmbunătățească rolul EASO, ținând cont de faptul că în state membre uh, diferite lucrurile stau diferit. Unele state au o experiență foarte mare cu procese de azil și cu azilanți, alte țări n-au deloc experiență și încep acum de la zero. Deci eu zic că e nevoie de o cooperare mult mai bună, e nevoie de o, o partajare a informației mult mai largă, pentru ca să putem avea o abordare uniformă față de azilanți față de solicitanții de azil, pentru că altfel nu o să înțelegem niciodată de ce există problemele cu care ne confruntăm. E foarte important ca oamenii să aibă acces, de exemplu, la sistemul uh, de azil pe care îl folosim noi. Dar, în același timp, trebuie să ne asigurăm că toată lumea are acces la uh, drepturile lor fundamentale. Și ar fi foarte bine, poate, să numim eventual un uh, reprezentant care să garanteze respectarea acestor drepturi. Un alt lucru pe care considerăm noi, ar trebuie să îl considerăm, este posibilitatea de a uh, depune uh, recurs, apel uh, pentru deciziile luate. Responsabilitatea merge mână-mână însă cu îmbunătățirea transparenței și aceasta se aplică mai ales acordurilor cu țările terțe. Propunerile și proiectele pe care le vedem aici în documentele noastre urmează ceea ce am spus uh, eu aici deja, dar cred că e nevoie de câteva amendamente, cel puțin din partea noastră o să înaintăm câteva. Mulțumesc foarte mult! La colega Saco... Propunerea doamnei Sagorafa de a schimba uh, termenul pentru amendamente nu va fi posibil de respectat uh, pentru că există un întreg complex al muncii parlamentare. 25 de octombrie, 25 octombrie este termenul de depunere amendamentelor și 29 octombrie vot în comisie. Deci n-ar fi timp să facem așa ceva. În final, dacă cum reprezentantei comisiei, vă rog. Thank you. Sorry. Uh, thank you very much, Chair, and thank you to the rapporteur. Mulțumesc. Uh Mulțumim pentru acest proiect de aviz. Comisia ia notă de aceste amendamente propuse, în special în ceea ce privește cooperarea cu uh, EAS și Comisarul pentru Drepturile Omului. Două aspecte care ne îngrijorează totuși. Primul se referă la amendamentul numărul 8. Și e vorba de articolul 16, alineatul 3, sub punctul G. Și e vorba de asistență operațională și tehnică din partea agenției. Acest aspect aspect, asistare în privința relocării sau transferului beneficiarii protecției internaționale. E un subiect care ține de discuțiile pe reforma Dublin. Deci nu e luat în calcul în acest context. Iar la amendamentul 4, acesta este al doilea aspect care mă interesează, unde se cere aprobarea inițială a Serviciului de Acțiune Externă și nu doar a Comisiei când vine vorba de acorduri de lucru cu state terțe. Considerăm că aici se deviază de la abordarea comună a agențiilor uh, centralizate, susținut de Parlament, Consiliu și Comisie. că aceste elemente cereau până acum doar uh, aprobarea din partea Comisiei și atât. Mulțumesc. Con cerramos este Mulțumesc și cu asta am încheiat acest punct și acum uh, rămâne în așteptarea primului ministru al uh, Sri Lankai. Luăm câteva minute de pauză.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

necesita la traducción el... Sí, para decir... de... No, pero yo lo voy a... Bueno, vamos a continuar. Para mí es un placer. Hai să, con- haideți să continuăm. E o plăcere pentru mine să am alături de mine uh, Uh, delegația din Sri Lanka, uh, delegația pentru relațiile cu Sri Lanka este aici Comisia pentru Afaceri Externe, uh, dar va avea cuvântul doamna Jean Lambert, deci președinta delegației pentru relațiile cu Sri Lanka. Bună, Bună dimineața și mulțumesc pentru rolul pe care mi l-ați alocat. Nu sunt deloc obișnuită să stau aici în mijloc, dar nu sunt nici obișnuită să prezidez o reuniune a Comisiei AFET, o să fac acest lucru în uh, funcția mea de președinte a delegației uh, Parlamentului European cu Asia de Sud-Est. Aș dori să salut uh, delegația din partea Sri Lanka, e astăzi aici în fața noastră, și pe domnul Ranil Vikremesinghe, care îl are pe lângă, lângă dânsul pe ministrul justiției, ministrul legii și ordinii, îmi cer scuze, și lângă domnul premier îl avem și pe ambasadorul uh, Sri Lankai la Uniunea Europeană, domnul Pereira. Avem onoarea să avem uh, și foarte mulți uh, membri din partea corpului diplomatic pentru delegația cu Asia de Sud-Est. Salutăm ambasadorul Pakistanilor, Maldivelor și altor, și altor state, pe care îi salutăm așadar aici în această dimineață. Aș vrea să dau cuvântul domnului ministru pentru ca să spună câteva cuvinte la început. Noi vedem vizita dumneavoastră ca pe o recunoaștere a faptului că Sri Lanka și Uniunea Europeană construiesc o relație de încredere ca parteneri și de colaborare și cred că putem spune acest lucru de la alegerile de anul trecut, că relațiile noastre nu au fost întotdeauna așa de line cum ne-am fi dorit, dar uh, vedem uh, totuși semne de progres și cred că este evident și din celelalte reuniuni pe care le-ați avut uh, când ați fost la Bruxelles în această săptămână că este așa. Eforturile recente pe care le-ați făcut pentru a ajunge la o reconciliere, la justiție și de, la o reno, reforme economice după situația din 2009. Știm că Uniunea Europeană a făcut uh, presiuni pentru respectarea statului de drept, a drepturilor omului și a bunei guvernanțe și se vede că guvernul dumneavoastră face progrese. Am vrea să știm mai multe însă de la dumneavoastră în această dimineață. Nu în ultimul rând, pentru că, de exemplu, un subiect foarte important uh, al discuțiilor la Bruxelles sunt relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și Sri Lanka. Și aceasta s-a văzut și prin reaplicarea țării dumneavoastră pentru statutul GSP+. Deputații din această comisie sunt conștienți probabil că pe trecut acest, uh, în trecut acest statut a fost pierdut de către Sri Lanka și nu, uh, Sri Lanka nu are uh, dorit să îl primească din cauza unor probleme de drepturile omului, dar cu schimbările din ultima vreme se vede că Sri Lanka se simte din nou pregătită să aplice pentru statutul de preferințe generalizate GSP+. Ar, cred că cel mai bine ar fi să auzim direct de la domnul premier ce poate să ne spună despre relația dintre sfera civilă și militară. În țara dumneavoastră a existat una din uh, îngrijorările noastre legate la zona de nord, tensiunile interreligioase, cu siguranță unii dintre dumneavoastră știți de îngrijorările pe care le-am mai exprimat uh, în legătură cu comunitățile minoritare, dar și cu um, radicalizări în comunitatea budistă și, uh, de asemenea, probleme legate de sărăcie majoră. Având în vedere situația dumneavoastră geografică, ne-ar interesa, de asemenea, și relațiile dumneavoastră cu vecinii, cu India și cu China și în uh, cadrul asocierii uh, Asiei de Sud pentru cooperare regională. Ne-ar interesa care sunt relațiile. Așadar, Vreau să vă salut nu numai în numele Comisiei pentru Afaceri Externe, dar vreau să spun și câteva cuvinte în calitate de președinte a delegației uh, interparlamentare uh, cu Asia, delegația comună uh, cu Asia de Sud și Parlamentul European. O să plecăm într-o delegație la Colombo în câteva, câteva zile am avut o ultimă vizită în 2013 și de aceea ne va interesa foarte mult uh, schimbările care se pot uh, vedea de atunci. Ne, apoi, de la acolo, o să mergem să ne uităm și la anumite proiecte finanțate de Uniunea Europeană în alte zone. Aceste misii, uh, această misiune va avea patru membri din, de la noi, domnul Karim, de asemenea ca raportor participă și dânsul uh, din partea Comisiei INTA. Aș vrea să dau cuvântul acum excelenței sale, domnul uh, prim-ministru Raniel Vikremegșinghe, pentru 10 minute și după aceea sper să primim întrebări de la deputați. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru că ați venit și vă dau cuvântul. Mulțumesc! ca să citez un cântec foarte cunoscut, de unde să încep? Where do I begin? Am venit aici la dumneavoastră pentru a purta discuții foarte bune cu um, stimabilii reprezentanții Comisiei pentru Afaceri Externe. Am discutat și cu reprezentanții Consiliului, dar și cu președintele Comisiei Europene și cu președintele uh, Parlamentului dumneavoastră și dorim să analizăm din toate perspectivele relația dintre Uniunea Europeană și Sri Lanka. Am avut oportunitatea să vin aici, uh, aici deja în 2002, când am lucrat uh, într-o uh, deja într-o relație destul de strânsă între Sri Lanka și Uniunea Europeană pentru a obține atunci facilitatea GSP Plus care, din păcate, a fost pierdută de către guvernul următor, președintele Tunga. Din păcate, însă, relațiile dintre Uniunea Europeană și Sri Lanka au fost, după cum spuneam, foarte mai proaste sub ultima administrație, sub ultima guvernare. Motivul uh, pentru care eu, liderul opoziției și alte partide Uh, din opoziție au dorit să revenim la situația normală este pentru că avem obiective comune cu Uniunea Europeană. Să știu că printre cei care au salutat decizia uh, s-a pus întrebarea cum obținem o democrație funcțională în Sri Lanka și în final cum ajungem la o reconciliere națională. și cum prevenim reapariția unor conflicte etnice în Sri Lanka. O mare parte dintre partidele politice și de stânga și de dreapta, tamilii, musulmanii și alții, dar și reprezentanții sindicatelor, uh, a profesiilor, societatea civilă, cu toții s-au uh, unit pentru a forma o alianță politică pentru a avea un singur candidat pentru alegerile prezidențiale. L-am uh, ales pe președintele nostru care acum dorește să pună în aplicare ceea ce uh, a promis. Constituția a fost modificată, uh, are modificat, de exemplu, puterea executivă a a președintelui și a introdus alte sisteme de control. De asemenea, personalități eh, în domeniul eh, justiției care fusese demise fără niciun fel de proces au fost repuse în funcție, ceea ce eh, arată că s-a restabilit oarecum în numele unor principii o ordine. Noi vrem să se aplice principiile de justiție și consultare și să se respecte um, principiul de senioritate. Primul pas așadar pe care schimbarea de guvern a adus-o a fost restabilirea în funcție a acestor persoane și împreună cu uh, guvernul am hotărât să recâștigăm încrederea pe această cale. Noi Uh, avem miniștri în guvern din toate partidele, însă când cele două mari partide au format guvernul, al treilea uh, partid uh, a devenit liderul opoziției acum, al treilea ca mărime, și colaborează cu noi pentru această reconciliere, pe aspecte de reconciliere a națiunii. Deci există o coordonare foarte apropiată în sistemul politic între liderul opoziției, președinte și mine pentru restabilirea unor relații normale etnice în Sri Lanka. Noi a, o să susținem libertatea de informare. Am stabilit o un oficiu pentru persoanele dispărute și acum trebuie să numim un președinte. Există mai mulți actori cu diferite interese, desigur. Și acum suntem pe cale să redactăm legile pentru a ne asigura că vom avea o comisie de reconciliere Componența Curții Supreme se discută în momentul de față de asemenea și aceasta va veni cu noua Constituție pe care o pregătim, unde va trebui poate să mărim numărul și poziția judecătorilor, a observatorilor. Toate aceste lucruri se discută acum și întrebarea este cum putem să folosim puterile pe care le avem la dispoziție și cum putem să eliminăm o președinție pur executivă. Numărul persoanelor din detenție s-a redus de asemenea foarte rapid. Ministrul pentru lege și ordine vă va spune după aceea care sunt cifrele în, această, în acest domeniu. Armata din Sri Lanka ne vor da înapoi toate pământurile din Jaffna care vor putea să fie uh, eliberate vor mai fi în continuare disputate 300 de hectare, dar restul problemelor de, teritoriale au fost rezolvate și guvernul se află deja în discuții pentru că există diferențe de um, opinii despre ce ar trebui să se construiască, ce fel de clădiri prefabricate sau nu, sau să, dacă ar trebui restaurate cele existente. Există o discuție în curs acum și vom avea o decizie pentru da- Jafna în curând din partea membrilor Parlamentului și vom putea să începem uh, munca noastră destul de repede anul viitor. Ne aflăm într-o discuție activă și pentru ca să ne asigurăm că avem un acord final uh, până la reuniunea din martie de la Geneva Iar nou, noua Comisie Independentă pentru Drepturile Omului funcționează acum. Vreau să vă dau aceste informații de fundal, de context, pentru ca să putem după aceea intra în detalii și să pot răspunde la ceea ce ne întrebați dumneavoastră după aceea. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim pentru uh, introducere și sunt convinsă că vor exista și întrebări din partea membrilor Parlamentului. Dar, în fine, e joi uh, dimineață, e o uh, săptămână cu întâlniri de grupuri politice, deci nu e foarte multă lume în sală și unul din cele mai mari grupuri politice ale noastre se află în afara Bruselului la o reuniune. Bun. Să vedem. Domnul Can. Uh, thank you, Chair. Uh, Prime Minister, let me begin uh, by saying welcome. Uh... Mulțumesc. Bună ziua și bun venit. Mă bucur să aud cele spuse. Mă bucur să văd aceste relații care se îmbunătățesc între Sri Lanka și Uniunea Europeană. Am vizitat țara dumneavoastră, am avut acest privilegiu. O țară frumoasă, într-adevăr, un, am, aveți aici un ambasador foarte bun uh, care face o treabă foarte bună. Ce doresc să vă întreb eu? Și eu vin, sau strămoșii mei vin din Asia de Sud-Est și mie îmi place zona respectivă, ca și dumneavoastră. Iar este o organizație destul de importantă care cred eu poate juca un rol foarte important în a asigura că întreaga regiune se îndreaptă către progres. Lumea e în schimbare și că și Sri Lanka profită de o relație bună între India și Pakistan. Există problema Cașmirului, o zonă disputată Oamenii în Kashmir suferă de atâția zeci de ani. Ce poate face SAC pentru a ajuta? Pentru că nimeni nu-și dorește un război în zonă, cu siguranță nu între puterile nucleare India și Pakistan. Cum poate SOC deveni mai activ și juca un rol mai pozitiv pentru a rezolva unele probleme din zonă, astfel cât întreaga regiune să prospere? Haideți să ascultăm mai multe întrebări. Domnul Gală, vă rog. Mulțumesc, mulțumesc și eu. Bun venit. Apreciez evoluțiile din țara dumneavoastră și acest potențial de reconciliere pe care îl găsiți în această etapă post-conflict. Mi-aduc aminte că eram tânăr și ascultam BBC World Service în mod regulat și mi-aduc aminte că atunci am învățat nume precum Jaffna, Trincomalee și altele. Din păcate, nu erau circumstanțele cele mai bune, dar am rămas cu aceste nume, eram destul de tânăr și mă bucur să văd că acum uh, astfel de orașe nu mai ajung la știri din cauza violențelor și a conflictului. Acestea fiind spuse, întrebarea mea merge în aceeași direcție ca și cea a predecesorului. Dacă există țări care și-au depășit conflictele interne, comparând sigur cu India și Pakistan, sunt o țară relativ mică, uh, câteodată um, aspectul pozitiv este că nu vă puteți periclita uh, vecinii, ci puteți servi ca un mediator între două țări mai mari, precum India și Pakistanul. Colegul s-a referit la instituția, la ca organizație, are dreptate cu întrebarea sa și ori, poate că și bilateral sau trilateral ați putea Uh, mm, consilia despre ce se poate face cu conflictele interne, un conflict intern care are și acest unghi extern, pentru că nu e doar un conflict intern din, in India. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem mai departe. Domnul Strovicius. Mulțumesc, doamne președinte. Domnule președinte, bun venit. Bun venit în numele grupului ALDE. Eu sunt coordonatorul grupului nostru pe probleme de drepturile omului. Și voi încerca să vă întreb câteva lucruri în acest sens. E un domeniu special, un domeniu important vă doresc desigur toate cele bune, sper să, ca țara să se dezvolte bine. Această perioadă post-conflict cere reanalizarea unor uh, legi, astfel încât țara dumneavoastră să se orienteze către viitor. Acum că țara dumneavoastră e în procesul de rescriere, reformulare a legislației antiterorist, această legislație se referă în special la persoanele deținute cei care au trecut prin anumite proceduri, întrebarea mea, domnule prim-ministru, ar fi în ce măsură această lege va corespunde legislației de drepturile omului la nivel internațional. Ne puteți spune în ce situație se află această lege acum, ca să avem o mai bună înțelegere. Un alt aspect posibilitatea de a avea participanți internaționali incluși în toate etapele mecanismului de justiție și responsabilitate. Sunteți probabil de acord că e important ca noua legislație a țării dumneavoastră să țină cont de bune practici și de recomandări ale instituțiilor internaționale, ale experților, pentru a evita probleme care nu sunt, uh, sigur, necesare. Vă mulțumesc! Mai avem trei întrebări. Domnul Cava. Mulțumesc cine, mulțumesc domnule președinte, domnule prim-ministru. Mă alătur. Uh, vă urează bun venit aici. unchiul meu a luptat acolo și întotdeauna am fost fascinat de Sri Lanka, am crescut învățând despre Sri Lanka și într-adevăr o țară minunată pe care am vizitat-o anul trecut și știu că oamenii așteaptă viitorul luminos după tragedia din uh, anii trecuți. Pe lângă rolul de deputat, sunt și un mic om de afaceri. Am o mică afacere, vreau să vorbesc dumneavoastră despre Brexit și cum afectează asta ideile din gândirea din Sri Lanka. Principiile mele se referă la oportunitate. Am votat pentru Brexit și nu știu să vedem dacă asta deschide oportunitate pentru Sri Lanka, pentru Commonwealth Nu, nu vreau să, se reîntoar, să ne reîntoarcem la Imperiul Commonwealth. Lumea s-a schimbat. Ce părere aveți dumneavoastră despre ocazia din perspectiva Commonwealth și a Marii Britanii să progresăm împreună? Și celălalt principiu al competitivității, cred că o companie trebuie să fie competitivă pentru a înregistra succes și îmi place, mi-ar plăcea să știu ce părere aveți despre un Commonwealth de succes care ar putea duce la o Europa mai competitivă? Doamna Lambert, aș dori să subliniez că suntem pe părți diferite pe acest subiect. Domnul Stetina. Mulțumesc, doamnă președinte. Vor... Voi vorbi în limba mea maternă. Domnule prim-ministru, aș dori să vă asigur că am o relație strict personală cu țara dumneavoastră. Am admirat Sri Lanka multă vreme și, din păcate, ultima, cea mai recentă vizita mea a fost în urmă cu mulți ani. Atunci am urcat pe vârful Adams Peak și asta într-un moment în care conflictul cu organizația Tamil era foarte puternic. Și dori să știu care dumneavoastră care este soluția dumneavoastră acum pentru problema naționalităților, așa, minorităților. Domnul Freund, mulțumesc, domnule președinte, domnule prim-ministru doream să încep o competiție cu domnul Galer, însă dânsul a plecat, din câte mi-aduc eu aminte, ascultând uh, știrile pe atunci, în Saigon, Sri Lanka, de pe vremuri. Unul, doamna Bandera Naike, una din predecesorii dumneavoastră, Am aflat de ea în 60-65, dar de fapt și între anii, și anii 70, războiul din Vietnam, mă gândesc la orașe precum Hue și Ho Chi Minh, asta auzeam eu la știri pe atunci, dar cum spunea și domnul Ștetina, am și o relație foarte personală cu Sri Lanka. Unul din cei mai buni prieteni ai mei este o femeie din Sri Lanka, trăia la Viena înainte, acum la New York și avem o relație foarte strânsă. Dar nu despre asta vreau să vorbesc, ci despre războiul lung și dificil din țara dumneavoastră și mă întrebam, cer scuze că sunt, am venit cu întârziere și n-am auzit primele minute ale prezentării dumneavoastră și doresc să știu dacă considerați că acest război e încheiat pentru totul sau, uh, eu știu, vedeți vreo posibilitate de reaprindere a conflictului? Știu că deocamdată lucrurile merg bine, dar credeți că s-ar putea întâmpla din nou ceva similar? Nu știu prea multe despre acest lucru, deci poate ne puteți explica cum vedeți dumneavoastră lucrurile. Mulțumesc. Doamna președinte, am și o întrebare. Mă gândesc la ceea ce se întâmplă cu economia în acest moment. Măsurile pe care le luați pentru a combate sărăcia. Când am fost și am vizitat Sri Lanka, am vizitat și plantațiile de ceai, am văzut progres acolo, dar era în același timp evident erau și lipsuri multe. Știm uh, efectul pe care l-a avut conflictul asupra țării, desigur, și a dezvoltării țării. Ne-ați putea spune cum vedeți aceste lucruri, ce se va schimba? Mulțumesc pentru întrebări. Sunt întrebări interesante despre SOP, despre legislația antiterorism. Dacă conflictul e încheiat, ce se poate face cât privește reconcilierea și oportunități de afaceri, relații cu SORC și cu țările Commonwealth-ului. Um, Sri Lanka a organizat cu nu mult timp în urmă, sub fostul președinte, o întâlnire a șefilor de guverne din țările fostului Commonwealth. Vă rog. Mulțumesc mult! În ceea ce privește Cașmir, e considerată o problemă bilaterală. Nu prea se discută subiectul în întâlnirile SAC. Întotdeauna am considerat uh, SARC că liderii în întâlnirile informale ar putea discuta Cașmirul. Deci au fost uh, organizații pentru cei doi lideri, uh, Pakistan și India, să discute acest subiect. Asta a fost uh, regula noastră, să oferim locul de întâlnire pentru cei doi lideri care să-și poată organiza astfel discuțiile. Însă am folosit SARC și pentru a promova cooperarea regională pe alte subiecte. Cultură, educație, transport și multe alte domenii. Ca să reducem tensiunile între țări. Din păcate, în ultimul an, nu am mai reușit să înregistrăm progrese și, dată fiind situația din Kashmir. Problema aceea este, problema transfrontalieră e cea mai mare problemă momentan. Ultima întâlnire nu a putut avea loc. Patru state au decis că nu vor mai participa în aceste întâlniri. Cașmirul e o problemă bilaterală, dar uh, e un subiect care trebuie clarificat între cele două autorități. Trebuie să facem ce putem pentru a reduce tensiunile, dar dacă continuă multă vreme, dacă nu poate fi soluționat, dacă părțile nu se întâlnesc, s-ar va avea de suferit. Aceasta e realitatea. Nu vă pot spune care e uh, ultima poziție. Președintele nostru a fost la Goa într-o altă întâlnire regională o organizație între India, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar și Thailanda pentru un sistem de șosele, construirea unui sistem de șosele. Am văzut că subiectul a fost discutat la BRICS. Eu am părăsit țara și n-am reușit să mă întâlnesc cu președintele, nu știu ce s-a întâmplat. Um, nu va fi război, sigur, dar India insistă că trebuie să fie luate măsuri foarte clare, foarte puternice pe tra- terorismul transfrontalier. Să așteptăm un pic de timp să treacă și apoi vedem cum abordăm acest lucru. Dar n-aș spune că sar ca poliție limitat, am spus asta și public. Nu e nicio problemă să menționez aici din nou. Apoi, cât privește războiul, cred că e terminat, dar trebuie să luăm multe măsuri cât privește de acest conflict. Lucrăm la, o nouă uh, la o nouă Constituție, da? E un comitet de conducere și discutăm puterea distribuită către consiliile regionale. Întrebarea este ce garanții avem, ce listă avem sau dacă nu mai avem nicio listă. Asta pe lângă pozițiile ministrilor, este și o serie de ministri Să vedem procesul abia început, să vedem cum va continua. Și apoi celălalt subiect, nevoia unui senat care să reprezinte provinciile avem o problemă. Acceptăm ideea, nevoi, nevoia unui senat. Sri Lanka nu e diferită de țările dumneavoastră și nu se dorește ca legislativul să capete membri suplimentari. S-a propus 5 membri din fiecare provincie și am spus apoi fiecare consiliu se adoptă cinci membri în Senat, care să vină din consiliile provinciale, alții decât miniștri. Cineva a spus, sunt uh, cinci posturi noi. Da, dar nu sporim. Uh, nu, nu angajăm oameni noi, ci le plătim diurna suplimentară ca să vină la Colombo. Și până la urmă am eliminat nevoia unora dintre aceștia. Parlamentul va alege 10 persoane distinse. Vom avea atunci acest sistem și s-a convenit că va avea puterea de a cere Parlamentului avea aceeași putere ca Parlamentul când vine vorba de legislație cu privire la subiecte de pro, legate de provincii. Iar cât privește Constituția, am zis să le dăm aceleași putere. Și acum, problemele sunt cele de relocare, așa cum am spus mai devreme, reconstrucția caselor și apoi să uh, lăsăm viața să-și continue noul curs normal. Actually, the houses have been built and the houses for the poorer people are better than what it was earlier. Deci, locuințele au fost uh, <clears throat> nu s au fost reconstruite, existau zone neelectrificate, au fost electrificate, însă problema este că acești oameni și-au părăsit satele uh, acum mult, uh, mulți, mulți ani și s-a distrus tesutul social. Vom vedea. Unii au plecat în străinătate, deci trebuie, e nevoie de timp Uh, e nevoie de timp pentru că s-au, s-au născut noi generații, nu-și uh, cunosc foștii vecini. De deci e nevoie ca să reconstruiești țesutul social. Bun, sunt probleme uh, legate. Unii dintre acești oameni primesc uh, remiteri de la cei din străinătate și e bine. Nu spune că nu trebuie să uh, Uh, uh, primească bani din sănătate, dar unii tineri folosesc acei bani ca să-și cumpere droguri și băutură. Asta creează probleme. Avem o problemă cu drogurile într-o parte a țării. Este, este uh, o problemă de care trebuie să ne ocupăm, dar mulți au plecat din Jaffa, din Nord. Și cei care n-au plecat sunt minoritari, din cei care s-au mutat, unii trăiesc tot în Sri Lanka, alții sunt în diaspora uh, și nu toți vei să-și investească bani acolo, în uh, Jaffa. Noi încercăm să-i convingem să facă asta. Dar avem o mare problemă economică, trebuie să ajungem la redresare economică acolo, în Jaffa nu sunt investiții, nu sunt bani, uh, deci în partea de nord trebuie investit și aș cere UE și SUA să ne ajute să construim un pachet de investiții doar pentru nord, dar și pentru est. În fine, avem uh, asistență, dar trebuie să... Am beneficiat deja de asistență, dar trebuie să revenim. Uh, e nevoie de un pachet separat pentru Jaffna. Uh, trebuie să găsim resurse din uh, exterior, că resursele din uh, interior uh, nu ajută ca economia Jafnei să funcționeze, nu sunt suficiente. Uh, this billion or two is what would require. Uh... E nevoie de milioane de dolari ca economia Jaffnei să se repună pe picioare. Și aici aș cere și ajutorul chiar al Parlamentului European. Poate puteți avea o inițiativă. Știu că aveți multe constrângeri, dar poate reușim să, să, să încheiem uh, odată pentru totdeauna cu această problemă uh, printr-o colectare de fonduri. Acum, uh, chestiunea, chestiunile legate de drepturile omului, noi acum discutăm rolul observatorilor în, în instanțe, ce ar trebui să facă ei, mai ales în procesele speciale, și care vor fi drepturile acestor uh, observatori, ce documente pot să solicite. Bun, toată lumea poate să participe, procesele sunt publice, dar drepturile observatorilor trebuie să fie bine determinate. Uh, asta este una din chestiunile care acum se discută. În ce privește legea antiteroristă, avem uh, o lege a prevenirii terorismului. E practic o copie după legislația din regatul britanic din anii 70 iar mai apoi am modificat-o cu un regulament pentru ordinea și securitatea publică. La fel a fost uh, folosit acest regulament și pentru cei deținuți, însă cei deținuți au fost eliberați. Acum am numit o comisie prezidată de domnul ministru ca să um, elaboreze o nouă legislație. Uh, s-a făcut un raport E practic o carte albă. Uh, avem uh, acum uh, intervenția Comisiei Siturilor de Război, care trebuie să se pronunțe. Deci în cartea albă nu este redactarea finală, ci doar o recomandare făcută de această comisie și va putea fi modificată și aș dori ca domnul ministru să poată interveni aici. Mulțumesc. Countries wanted to assist us with the process. Multe țări au vrut să ne eh, ajute în acest proces. Am făcut o cerere ca asistența să treacă prin intermediul ONU și directorul executiv eh, antiterorist de la ONU. Am stabilit termenii de referință Sigur, Cartea Albă e supusă unei discuții uh, cu, uh, în, în, în Comisia Siturilor de Război, dar va interveni și ONU. Vor interacționa cu uh, comisiile din Sri Lanka și cu reprezentanții societății civile. Cât despre situația deținuților, încă mai avem cinci deținuți, însă Până la sfârșitul uh, lunii octombrie, situația lor va fi rezolvată, ei vor fi eliberați, deci vom avea zero deținuți. 41 încă uh, mai sunt supuși unui proces penal, apoi 11, în 11 cazuri au fost uh, încheiate anchetele penale și procurorul general acum trebuie să se pronunțe în legătură cu aceste cazuri. 96 de acuzări au fost judecată de Curtea Supremă, inclusiv uh, persoanele care li s-a oferit un program de reabilitare. Acum, sigur, în funcție de acuzațiile la care sunt supuși. Când guvernul a ajuns la putere în 2015, cifrele erau mult mai mari. Și am trecut printr-un întreg proces și cei care au fost eliberați uh, Mm, au fost eliberați uh, cei care erau supuși unor acuzații minime. Unii uh, au trecut prin procesul de reabilitare, alții au vrut să fie, alții au vrut să treacă printr-un proces. Asta sunt cifrele la ora actuală. Vorbeam de 96 de persoane. Mm, între aceștia sunt uh, mulți care au petrecut mult timp la închisoare Mm. încercăm să diferențiem uh, situația fiecăruia și să accelerăm uh, procedurile uh, juridice ca să soluționăm situația tuturor. I think once you come to Colombo, you're... Domnul prim-ministru, după ce delegația va sosi la Colombo, cred că veți vedea mai bine care e situația. Cât despre economie, Ă, beneficiile redresării economice după încetarea războiului civil nu s-au făcut simțite în rândurile populației. Populație. Deci ă, trebuie să ne asigurăm că crește cererea pe termen scurt, însă inflația rămâne, ă, banii nu ajung la oameni, iar acum trebuie să îmbunătățim situația economică. When our last Prime Minister, <laughs> it was 17. Bun, acum situația totuși e mai bună uh, decât în trecut. Uh, S-au îmbunătățit lucrurile de când noul guvern și-a intrat în atribuție, însă problema e cum uh, să îmbunătățim sistem, sistemul de colectare a impozitelor, bugetul uh, are un deficit care trebuie corectat, deci trebuie, avem un regim de îmbunătățire îmbunătățire economiei până în 2020. Au avut de suferit și exporturile. Am avut un uh, război al taxelor cu UE. Am spus că nu vrem GSP+. Plus. Însă am pierdut uh, ca urma acestei situații competitivitatea noastră la export. Și acum avem un program economic pentru a redresa situația Piața europeană e foarte importantă pentru noi. Noi am uh, ridicat interdicția privitoare la pescuit. Uh, există uh, acum mai mult ton pe piețele europene, uh, venind din uh, apele noastre. Out on, but We, we, we are looking at uh, becoming a company. Și acum vrem să devenim un centru al concurenței, lucrăm cu piețele, vrem să fim activi pe piața chineză, piața indiană, pe uh, piața Singaporului. Avem programe care cu toate sunt menite să promoveze creșterea economică. Avem o inițiativă chineză cu autostradă, dorim să devenim, dorim să dezvoltăm un, un, un uh, nod uh, de comunicații comerciale într-o zonă subdezvoltată. Să vedem dacă vom reuși să o dezvoltăm și uh, dacă așa vor sta lucrurile, vom ajuta și zonele cele mai sărace, se va dezvolta industria. Cei care lucrează pe, lucrează pe plantații vor putea deveni muncitori Pe termen mediu și lung dorim să dezvoltăm și porturile, eh, mai ales portul Trincomalee, turismul va trebui să joace un rol eh, mai important în eh, economia noastră. Apoi, restructurarea economiei agricole, asta va dura mai mult, însă va fi nevoie de timp. Pentru moment, eh, prețurile la produsele cheie sunt eh, prea scăzute. Mm, situația plantațiilor nu e prea bună, trebuie să le restructurăm plantațiile. Însă, noi eh, oferim terenuri și bani pentru ca oamenii să poată să le lucreze și pentru ca angajații de pe plantație să-și poată construi case, să-și poată construi locuințe. We are giving land and gradually we'll finish at least 30,000. Uh, măcar uh, cred că în, uh, ultimii, în următorii 4-5 ani se vor putea construi măcar 30.000 de locuință, locuințe și să acești oameni să poată beneficia de proprii locuințe, să nu mai stea în locuințe comune. Acest proces trebuie să continue pe plantații, dar trebuie îmbunătățită și situația prețurilor, pentru că altfel cei din agricultură vor avea doar de pierdut Eh, situația școlarizării copiilor, eh, celor care lucrează pe plantații, de asemenea, este foarte proastă și trebuie să eh, construim mai multe școli. Vrem să avem un, o, o lege prin care vârsta școlarizării obligatorie să fie până la 13 ani. Acum elevii trebuie să beneficieze de Uh, asistența produselor tehnologice, tablete, trebuie să aibă acces la internet, uh, apoi nu avem destule săli de clasă, uh, sălile de clasă sunt sub, supraaglomerate, trebuie să le furnizăm și laptopuri. În ce privește proprietatea terenului, după cum știți, încă din anii 30 a fost, au fost oferite terenuri în arendă Uh, țăranilor. Acum uh, vrem să adoptăm o legislație prin care să li se confere proprietatea asupra terenurilor. Dar, uh, în fine, trebuie să demonstreze um, faptul că au lucrat acele terenuri, deci e nevoie de documentație. Trebuie să moder- modernizăm economia rurală, pentru că dacă nu va intra în colaps. Deci sectorul agricol trebuie reformat. Bun, dar e, e vorba și de pescuit. Deci întregul sector uh, agricol. Varieties, if we, go, if we increase productivity, some areas... Uh, sunt uh, zone defavorizate, acolo trebuie sporită productivitatea producției. Apoi, a pus o întrebare în legătură cu Commonwealth reprezint, eh, piața Commonwealth-ului sau Regatul Unit mai ales eh, reprezintă 40% din exporturile noastre. Acum ne întrebăm ce se întâmplă după Brexit. Semnalele despre economia britanică nu sunt prea bune. Să sperăm că previziunile nu se vor împlini, însă produsele noastre sunt destinate mai ales piețelor uh, pentru cei cu venituri reduse, de exemplu ceai, orez. Însă oricum, uh, investițiile britanice în Sri Lanka sunt mai mult decât binevenite. Că dacă ieșiți din Uniunea Europeană, căutați alte piețe unde a investi. Deci uh, asta, Sri Lanka ar fi o piață foarte bună. Apoi, în s-a făcut o declarație. E nevoie de relații uh, mai strânse și acorduri de mm, investiții și acorduri comerciale cu cele din Commonwealth. Vom avea discuții cu Noua Zeelandă, să vedem să avem un cadru, un acord în cadrul Commonwealth-ului pentru comerț și investiții cu Noua Zeelandă, însă trebuie să o discutăm și cu Regatul Unit după ce vor invoca articolul 50 Acum India, trebuie să ne uităm la India, ce va face India, ce va face Australia, Singapore, țările mari din Africa. Deci vom numi un specialist uh, ca să se ocupe de această problemă, să ne facă un raport, să vedem ce, ce vor face marile țări din zona noastră, că nu va fi uh, ușor. Uh, Regatul Unit acum va avea alte priorități Acum Australia sau Noua Zeelandă au multe relații comerciale cu China. India și are propria piață. Africa de Est, acum Africa de Vest are o situație deosebită. Marea Caraibelor e o piață separată. Să vedem ce se poate face și să găsim o soluție, dar va fi un proiect pe termen lung. Nu poate fi un proiect pe termen scurt. Trebuie să studiem situația am făcut deja un studiu uh, care se concentrează pe um, Oceanul Indian, pentru că practic este un indian al Commonwealth-ului. Sunt foste colonii britanice. Așadar, trebuie să vedem uh, cum e situația în întreaga zonă a Oceanului Indian. Nu va fi deloc ușor de rezolvat această situație. Da, prim-ministru va vedea asta când, va veni, când se va deplasa la Delhi. Very much, Prime Minister, for, I think, very comprehensive... Doamna Lambert, mulțumim, domnule prim-ministru, ați răspuns exhaustiv, cred, la, încerc, la întrebările puse. Sigur că va fi foarte interesant să vedem ce se va întâmpla cu acordurile comerciale pe viitor. Sigur că și Parlamentul European are un cuvânt de spus în acordarea statutului GSP+. Plus. Și în încheierea acordului și în monitorizare, la fel am făcut și cu Pakistanul pentru moment. Uh, suntem activi cu GSP Plus pentru Pakistan, deci Parlamentul are un interes, cu siguranță, în uh, toată această chestiune și uh, Sperăm să se facă reforme durabile în Sri Lanka și reformele dumneavoastră să funcționeze. Asta ar fi în interesul tuturor comunităților din Sri Lanka. și așteptăm să vedem evoluțiile și pașii înainte care să aibă efecte de durată. Vă mulțumim și mulțumim și domnului ministru pentru lege și ordine. With this announced... Mulțumim pentru că a răspuns și domnia sa uh, în detaliu întrebărilor. Vă rog, domnule președinte, mulțumim invitațiilor, mulțumim doamne Lambert uh, pentru că a fost alături de noi. Comisia noastră, comisia noastră are mereu ușile deschise pentru dumneavoastră. La final, uh, reamintesc colegilor că luni 24 la Strasburg vom avea reuniune la 20-30 după dezbaterea din plenară despre de, uh, despre Iran. Vom vota uh, și apoi uh, vom avea reuniune la Bruxelles pe 7-8 noiembrie. Mulțumesc!